the switching of Proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Rozpoczynamy posiedzenie. Stimați deputați, începe sesiunea noastră. Vă rog să luați loc. Posiedzenie zawieszone w dniu 25 marca. Se reia ședința care s-a întrerupt pe 25 martie 2010. Comunicările președintelui. În urmă cu 10 zile, la Moscova, oamenii au pierit din nou din cauza terorismului. Împărtășim durerea familiilor acestor victime și sperăm ca cei care au fost în spatele acestor uh, atentate să fie aduși în fața justiției cât mai repede cu putință. Parlamentul European condamnă acum, așa cum a făcut-o întotdeauna, condamnă astfel de acte de violență. Astăzi se împlinesc 70 de ani de când Stalin a ordonat să fie uciși ofițerii polonezi la Katyn. La, în ultimul mandat al Parlamentului European am avut ocazia să vedem filmul Katyn despre acest masacru. Vineri, pentru prima oară, acest uh, film a fost uh, difuzat la televiziunea de stat din Rusia. Astăzi, la Katyn, pe 7 aprilie, pentru prima oară, premierii din Polonia și din Federația Rusă aduc un omagiu victimelor acelui masacru. E un punct foarte important pe calea reconcilierii între Polonia și Rusia și, în calea, și pe calea reconcilierii în general în Europa răsăriteană. Este un semn în plus care ne arată că jumătatea de est și cea de vest în sfârșit sunt pe cale de a se apropia. Aș dori de asemenea să vă informez că în timpul sesiunii plenare de astăzi Vicepreședintele Comisiei Șefcovici îl va înlocui pe domnul Barroso, președintele Comisiei Europene. Domnul Barroso își trimite scuzele, ne trimite scuze, nu poate veni din cauza unor motive legate de familia dumnealui. În ceea ce privește acum procesul verbal de la ultima sesiune din 25 martie, Uh, îl aveți? Este disponibil? Aveți uh, comentarii în legătură cu acest proces verbal? Nu? Se aprobă procesul verbal. Uh, pan Speroni. Proș... Domnul Speroni a cerut să ia cuvântul. Punct de procedură. Din Rusia Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre victimele atentatelor din Rusia, dar recent au avut loc atentate teroriste și în Irak, în Afganistan, în Pakistan și, și în aceste țări uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană. Ar fi normal să ne gândim și la victimele acelor atentate. Uh, ma pan rację, panie zgadzam sunt de acord, spune domnul Buzek.